So, ladies and gentlemen, dear... Doamnelor și domnilor, stimați colegi, Bun venit la această reuniune comună cu Comisia DV. E minunat că Linda McEvan se află alături de mine, așa că bun venit toți colegilor de la DV în această sală unde noi cei de la FED ne întâlnim în mod obișnuit. Pentru noi acest punct este punctul 34 din reuniunea noastră de astăzi. Sper că sunteți de acord să încheiem la timp reuniunea, la șase și jumătate. Știu că unii dintre dumneavoastră se află în această sală încă de la ora nouă. Dacă nu aveți comentarii, adoptăm acest programul ordin de zi. Nu am niciun fel de comunicare de făcut din partea președintelui, așa că putem să trecem la punctul 3. Motivul pentru care ne întâlnim astăzi e pentru a discuta despre amendamentele privind instituirea instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională, care va arăta cum se vor cheltui cele 90 de miliarde de euro în perioada 2021-2027. Colegi, așa cum cum știți, aceasta este o procedură comună, regula 55, cu patru coraportori incredibili. Avem pe Cristian Dan Preda și pe Ier Antonio Panzeri din partea FED, pe Charles Görens și Frank Engel din partea DV. Tot ceea ce se va hotărâ în votul final se va hotărâ comun la o reuniune comună a comisiilor noastre. 997 amendamente au fost depuse față de cele 380 de amendamente care au fost depuse de coraportori. Șase comisii au avize la acest raport, printre care Comisia de Bugete sub regula 54 și FEM sub regula 53+. Cifrele Acestea ne arată faptul că ne așteaptă, îi așteaptă un volum mare de muncă pe coraportori până la momentul votului. Raportorii, din câte înțeleg, au hotărât să amâne votul din 4 februarie pentru 4 martie, astfel încât să aibă suficient timp pentru a elabora compromisurile. Există o înțelegere comună între coraportorii pentru că faptul că aceste instrumente ar trebui să fie aliniate. Votul cu privire la IPA va avea loc deja pe 4 februarie, aliniat Alinierea va trebui să aibă loc sub forma de amendamente pentru sesiunea plenară. Pentru că timpul pe care îl avem pentru dezbaterea astăzi e destul de limitat, dau acum prezidiul Lindei McEwan pentru observațiile de introducere. Câteva informații pentru colegi. Comisia DEVE s-a reîntâlnit astăzi cu noua președinție română. Ce a fost interesat în legătură cu acest instrument, NDICI, um, ni s-au dat actualizări de la Consiliu. Ni s-a spus că la Consiliu includerea fedului bugetarizat sau nu și dacă să existe un instrument separat pentru vecinătate, aici toate acestea s-au pus în cutia nego, cutia de negociere, întâi credeam că ego, înseamnă că le lasă la o parte până în toamnă și lucrează pe detalii în Consiliu separat pe cele două subiecte iar despre acestea se va negocia la sfârșit. Ce a fost important pentru noi, dacă dorim să încheiem prima lectură înainte de alegeri, trebuie să votăm la timp de această dată și să încheiem prima lectură în martie 2, pentru că dacă așteptăm aprilie 2, atunci nu vom avea suficient timp. Atât am avut de spus. Mulțumim, Linda. Și acum dau cuvântul coraportorilor, trei minute fiecare, cine dorește să înceapă, Dan Cristian. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc comenzi, colegilor de la AFET care au depus amendamente pe acest dosar. Cum tocmai ne-ați spus, avem aproape o mie de amendamente, la care se mai adaugă și avize din, patru, din partea patru comisii. Cu ceilalți coraportori, raportori din umbră și raportorii din Comisiile pentru Aviz, săptămâna trecută la Strasburg am început lupta, munca asupra amendamentelor de compromis a devenit clar faptul că nu vom putea să avem negocieri cu Consiliul în actualul mandat al Parlamentului nostru, așa că am vom vota în 4 martie. Votul din 4 martie ne va permite să discutăm despre conținutul acestui document și să reușim să avansăm cu această muncă și să obținem o majoritate. Aș sublinia faptul că am muncit mult, cei patru raportori, pentru a elabora acest text și, bineînțeles, suntem deschiși la îmbunătățiri la amendamentele colegilor. În același timp, raționamentul acestui raport uh, ne interesează foarte mult și îl vom apăra în discuțiile cu grupurile politice care urmează. Citind amendamentele depuse, vom vedea că acestea au solicitat dezbateri între noi raportori și, în subiect, și sunt subiecte care sunt discutate între colegi. De exemplu, amendamentele celor de la Verzi Fuziunea acestor instrumente financiare, un nou model, duce la o complexitate foarte mare, așa că e întâmpinată cu reticență. Eu aș spune că eu întotdeauna am uh, susținut faptul că avem o responsabilitate față de ceea ce se întâmplă în vecinătatea noastră și acest lucru trebuie să se reflecte și în instrumentele financiare. Apoi alte preocupări pentru toate grupurile, guvernanța. Am avut o viziune bine stabilită, ne gândim că am putea să avem suficiente garanții astfel încât Parlamentul să aibă ceva de spus în definirea acestor politici și în ceea ce privește utilizarea fondurilor. O combinație între dialogul între instituții și utilizarea actelor delegate. Guverna- și pentru guvernanță există multe amendamente din partea colegilor și aș menționa amendamentele doamnei Șarche, care oferă niște piste interesante, de exemplu, crearea unui steering group orizontal în cadrul comisiei. Mai există multe amendamente care modifică propunerea comisiei, introducând obiective pentru utilizarea fondurilor din viitorul instrument, care au de-a face, de exemplu, cu genul, dezvoltarea umană, contribuția la asistența oficială pentru dezvoltare și așa mai departe departe. Vom vedea care va fi rezultatul discuțiilor, însă consider că e important să dăm dovadă de realism și să nu introducem o prea mare rigiditate, pentru că astfel vom pierde flexibilitatea. Apoi bugetul, bineînțeles, e punctul cel mai important din acest instrument. Propunerea noastră prevede fonduri pentru diferitele zone geografice, pentru programele tematice, acestea fiind extrapolate și pentru viitoarea perioadă financiară. Ținem cont și de cifrele din raportul interimar în ceea ce privește CFM-ul, pe care ne ghităm aici. Trebuie să ținem cont și de faptul că trebuie să găsim un echilibru delicat între aceste garanții în ceea ce privește sumele și ideea flexibilității cea care e foarte importantă în, această, în acest nou instrument propus. Bineînțeles, eu sunt deschis, um, lucrez cu colegii din celelalte grupuri politice, astfel încât să și găsim acest echilibru. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, Dan Cristian. Cine dorește să intervină acum? Domnule Panzeri, vă rog. Grație. Mulțumesc foarte mult, foarte pe scurt. Pentru că sunt de acord cu lucrurile spuse de Cristian. Vreau să le mulțumesc și eu tuturor celor care au prezentat amendamente care demonstrează marele interes față de acest nou regulament. Aș vrea să mă refer pur și simplu la niște chestiuni care au legătură mai degrabă cu amendamentele ce vizează drepturile omului, care sunt considerate a fi extrem de importante. Egalitatea de gen, drepturile copiilor sunt niște subiecte prioritare pentru Uniunea Europeană. Deci o să încercăm să le consolidăm ulterior în niște amendamente de compromis ce rămân să fie structurate. Există o procedură propusă de cei patru coraportori cu privire la suspendarea asistenței în cazul încălcării drepturilor omului. Mi se pare un element foarte important și aș vrea să mai spun că în ceea ce privește articolul 23 au fost prezentate o serie de amendamente care vizează consolidarea rolului apărătorilor drepturilor omului și cred că acesta este cea mai bună modalitate de a oferi un sprijin rapid celor care uh, se confruntă cu acest risc în multe țări. În ceea ce privește articolul 32, referitor la evaluare, au fost prezentate o serie de amendamente care cer includerea organizațiilor societății civile în procesul de evaluare a implementării regulamentului și eu cred că includerea ONG-urilor locale în acest proces este un lucru important, în special pentru programul tematic privind drepturile omului și democrația. Cam atât. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au colaborat, evident, la aceste eforturi care s-au întins pe câteva luni, e adevărat, și încă nu s-au încheiat. Și cred totuși că vom putea ajunge la un rezultat pozitiv. Mulțumesc! Thank you. Charles Görens. Mulțumim, Charles Görens. Mulțumesc, domnule președinte. Munca care ne-a fost încredințată în calitatea noastră de raportor nu e nici de cum o muncă de rutină. Obiectivele acestea sunt foarte importante pentru Uniunea Europeană, importante pentru relațiile sale exterioare cu țările în curs de dezvoltare, care sunt partenerele noastre și importante și pentru Parlamentul European. Trebuie să ținem cont de toate acestea atunci când analizăm acest text. Cred că acest uh, proiect, dacă va fi realizat așa cum arată el acum, va ajuta la închiderea unui deficit democratic important. Ar fi inclus Fondul European de Dezvoltare în bugetul nostru. Astfel, Parlamentul European, într-un asemenea caz, ar avea prerogative care sunt normale peste tot în lume. În toate parlamentele se decid cheltuielile. Așa că cred că astfel am elimina un anacronism care persistă de când există Parlamentul European. Apoi, cât despre guvernanță. Noi nu am abuzat de posibilitățile pe care le aveam de a introduce peste tot acte delegate, însă am încercat, în paralel, prin munca noastră de raportori, să continuăm să discutăm cu discuția, să le spunem nu vrem să vă împiedicăm, să vă întoarcem împotriva noastră. Nu asta ne dorim să facem, să vă împiedicăm, să planificați, să fixați priorități strategice, însă ceea ce ne dorim e să avem și noi un cuvânt de spus. Așa a evoluat Parlamentul încă de la primele alegeri. Tot încercăm să ne implicăm. Și am spus acest fapt de fiecare dată. Cu cât are mai multe competențe Parlamentul, cu atât devine mai responsabil. Ceea ce ne dorim noi. De fapt, prin aceste propuneri, nu actele de, pun, de executare, ci ne dorim să avem și noi un cuvânt de spus atunci când vorbim despre alegeri strategice. Și, bineînțeles, ne dorim să fim o contragreutate pentru comisie, o contragreutate și aliat în același timp, pentru că avem și multe lucruri în comun. Tocmai de aceea, în ceea ce ține de buget, de credite, de sume alocate, ne dorim să avem un cuvânt de spus în modificări, conform prerogativelor parlamentare. De ce am redus rezerva? am redus-o pentru că considerăm că 10,2 miliarde de euro în rezervă e prea mult. E perspectiva noastră. Nu am făcut o reducere la jumătate cum mi-aș fi dorit eu la început, ci am reușit să cădem de acord noi raportorii, să spunem 7 miliarde și jumătate ar trebui să fie suficiente în rezervă. Apoi am mai introdus încă ceva, astfel încât flexibilitatea să nu dea mână liberă executivului. De aceea am introdus aceste acte delegate. Am avut grijă să nu rămânem prea blocați în aritmetică. Nu am putut tot timpul să facem aprecieri foarte clare la ce se va cheltui, de exemplu, la nivel de gen. Dacă ne dorim să avem o adevărată politică pentru egalitate de gen, atunci această abordare trebuie să fie una orizontală, să fie regăsită în toate proiectele și toate demersurile comisiei. Și când vorbim de construirea unui spital, infrastructură, proiect de dezvoltare rurală, peste tot există idei care trebuie să fie pusă în aplicare, ținând cont de dimensiunea de gen. Ceva despre climă. Pe de o parte avem baza comisiei de 25%, 25% pentru proiectele de dezvoltare rezervate pentru climă, climă în medie. Am făcut o creștere la 30%. Și există amendamente care își doresc să se ajungă până la 50%. Comisia pentru mediu a solicitat 30%. Așa că am rămas la acest nivel de 30% și vă voi spune de ce nu am vrut să mergem și mai departe. Tot timpul am spus că problemele cu care au de-a face țările în curs de dezvoltare sunt probleme care sunt cauzate de cei care i-au poluat, adică de noi. Așa că avem o datorie de achitat față de aceste țări în curs de dezvoltare și acești bani trebuie să fie bani suplimentari pentru acoperirea acestei datorii. Și am fost destul de șocat să văd că au dispărut uh, aceste elemente din discursul nostru. Însă e ceva ce noi am cerut întotdeauna. Și aș mai spune ceva și despre metoda noastră de lucru la final. Vă spun în numele celor patru coraportori că am avut la dispoziția noastră două echipe din Comisia AFET și Comisia DEVE, două echipe foarte dedicate, foarte profesioniste. A fost o adevărată plăcere să colaborăm cu acei bărbați și acele femei și Cred că ne va fi foarte greu să ne dezobișnuim de această practică atât de bună. Vreau să mulțumesc acestei echipe și cred că reflectă foarte bine spiritul în care am redactat acest raport. Vă mulțumim, domnule Görens. Franz, Frank Engel nu uh, e alături de noi, așa că v-am oferit și timpul său de vorbire, astfel încât să avem un echilibru între AFET și DEVE în intervenții. Și acum trebuie să începem schimbul de păreri. Am o serie de solicitări din partea raportorilor din umbră, din partea altor colegi. Începem cu domnul Noizer. Mulțumesc. Foarte pe scurt, poziția noastră, grupul S și D din Comisia pentru Dezvoltare. În primul rând, vreau să mulțumesc pentru obiectivul de 0,5 și că există acum 0,2% pentru țările cel mai puțin dezvoltate avem acum aceste cifre în propunere. Cu toate acestea, cred că ar trebui să ne concentrăm și mai mult pe țările cele mai puțin dezvoltate. Știu că există anumite neclarități în legătură cu unele dintre state, însă state ca India, Brazilia, acestea trebuie să fie altfel abordate față de țările cele mai puțin dezvoltate. La protecția climei și dimensiunea de gen, aici am mers mult mai departe față de ceea ce apărea în uh, propunerea inițială la climă 50%. Climă nu înseamnă doar proiecte de luptă împotriva schimbărilor climatice, climă înseamnă și proiecte legate de durabilitate și la dimensiunea de gen avem 20%. Ne-am fi dorit și conceptul de decent jobs, locuri de muncă decente, nu doar standardele Organizației Mondiale a Muncii. În domeniul dezvoltării sunt uh, foarte bine definite asemenea locuri de muncă, decent jobs și ne dorim să existe și o garanție în Uniunea Europeană pentru locuri de muncă decente. Și un alt punct foarte problematic pentru mine, un ultim punct, ceea ce s-a făcut între cererea de pentru securitate și dezvoltare. La securitate nu avem niciun fel de probleme când e vorba de forțe de poliție și așa mai departe, însă când e vorba de sprijin militar, cred că aici avem nevoie de instrumente diferite care să fie o bază pentru dez- colaborarea pentru dezvoltare și ceea ce s-a prevăzut pentru sprijin militar când e nevoie, când nu avem nevoie de altfel de instrumente. Mulțumim, Norbert. Și acum Charles Stenock, două minute. Uh, nu eram gata să intervin pentru că am intervenit data trecută, dar grupul ECR sprijină cu mândrie esența noilor instrumente propuse pentru dezvoltarea vecinătate și cooperare, suntem siguri că vom avea o mai mare flexibilitate și economii de scală dacă reunim toate aceste elemente. Avem rezerve cu privire la includerea vecinătății aici, dar uh, susținem esența și economiile de scală în ceea ce privește rezultatele și activele și resursele care să poată fi mutate în buget mai flexibil. Da, sigur, acestea sunt uh, lucruri care trebuie să fie implementate de noua comisie. E important însă să avem cadrul legislativ uh, implementat la, până la finele mandatului actual și așteptăm să vedem cum evoluează lucrurile și o să transmitem la timp și amendamente. Thank you, Charles. Mulțumesc, doamna Sargentini, acum. Mulțumesc, domnule președinte. În această după-amiază am avut o vizită OCDE în Comisia pentru Dezvoltare pentru că au făcut o revizuire da, cu OCDE și ne-au spus că în ceea ce privește comisia, 43% este cheltuit în țările cu venituri de nivel mijlociu și superior și un procent mult mai mic în țările cel mai puțin dezvoltate. Dacă ne uităm la Uniunea Europeană și includem Fondul European de Dezvoltare aici, asigur că lucrurile ar sta altfel. Și aici trebuie să fie inclus EDF-ul, e adevărat, dar nu știm dacă acest lucru se va întâmpla. Pornim de la ideea că da, se va întâmpla. Știu că raportorii nu pot răspunde deocamdată la asta, dar aș vrea să știu ce se întâmplă când ulterior în acest proces Consiliul European va spune, bun, nu vom bugetiza EDF. Verzi consideră că uh, includerea este mult prea mare și flexibilitatea nu este neapărat în avantajul țărilor în dezvoltare. Ajutorul pentru dezvoltare trebuie să fie previzibil. Deci noi propunem să creștem bugetul pentru diversi piloni tematici și să ne asigurăm că cheltuim bani pe priorități. Suntem de părere că climatul general, 50% pentru climă, este un lucru pe care trebuie să-l vizăm. De asemenea, fonduri mici. Există fonduri pentru a ajuta proiecte mai mici care trebuie să fie desfășurate rapid și pot ajuta societatea civilă dintr-o țară să-și îmbunătățească funcționarea. Vrem să clarificăm întreg articolul 3 care se referă la obiective. Trebuie să luăm în considerare articolul în Tratatul pentru funcționarea Uniunii Europene, articolul 208, care știe că politica noastră externă trebuie să vizeze eradicarea durabilă a sărăciei. Domnule președinte, o să închei cu un lucru. Ne organizăm propriul mandat de negociere în prezent. Nu trebuie să ascultăm uh, ce își dorește Comisia Europeană și să ne încercăm să înțelegem. Asta se întâmplă ulterior. Deocamdată trebuie să ne asigurăm că avem un mandat solid de negociere. Mulțumim, doamna Sargentini. Am aflat că indicii E numele pe care îl dăm bebelușului? Bun. I see I, but okay, it's NDC. Uh, wonderful. So, uh, Miss Losing, I give you the floor. Doamnă Lozin, aveți cuvântul pe indicii. Ja, nach äh, Sichtung der vielen, vielen Änderungsanträge äh, kann ich im Namen der GUE-NGL-Fraktion sagen, dass wir eine După toate amendamentele, vă pot spune numele grupului GUE că suntem pentru aproximativ 80% din amendamente. Însă ne opunem finanțării operațiunilor militare, cu atât mai mult cu cât este vorba despre finanțarea dezvoltării, care vor merge către armate partenere, cum le numim. Și în cadrul măsurilor CBSD. Trebuie de asemenea să ne amintim că vom crea Facilitatea Africană pentru Pace și această tendință de a trece de la civil la militar nu mai poate fi trecută sub tăcere. Prin urmare, respingem articolul 9 din propunere și, pe de altă parte, ne opunem extinderii procedurii rapide, așa cum se găsește la articolul 4c. Extinderea mecanismelor de reacție rapidă pentru prioritățile de politică externă, pentru că asta include toate politicile UE care ar putea să fie utilizate pentru aceste misiuni. Dacă această parte rămâne în propunerea Comisiei, putem urda restul, pentru că aceste definiții acoperă practic aproape tot. Și, în încheiere, nu s-a schimbat nimic în ceea ce privește uh, dublarea instrumentelor și ne opunem. Și dacă întrebarea este care este logica folosită de raportori uh, pentru care n-au menționat instrumentele consultative, E o întrebare la care nu avem răspuns. Michael Geller. Ja, vielen Dank. Uh, und auch uh, weiterhin wünsche ich den Mulțumesc. Le urez multă putere raportorilor la acest act de putere de a putea să încheie cu bine acest proces și cred că următorul Parlament va fi cel care va finaliza totul cu Consiliu. Întrebarea mea are de-a face cu două domenii în care nu am primit un răspuns direct din partea raportorilor. Am avut cinci amendamente pe care le-am depus pe democrație și drepturile omului. Consolidarea democrației și drepturile omului, la toate acestea două trebuie să se afle pe picior egal și nu democrația să fie în spatele drepturilor omului. Cum rămâne cu societatea civilă? Când într-un an, într-un uh, stat, suntem pentru drepturile omului, nu putem să lăsăm mai la o parte democrația. Pentru mine important este să fie îmbunătățite posibilitățile pe care le avem sub instrumentul pentru democ- democrație. Apoi cele spuse de Rebecca Harms, care s-au bucurat de consens. Noi ne-am dorit să existe o, un sprijin instituțional UE pentru organizații locale de observare a alegerilor. Acestea sunt acum organizate ad hoc, prin proiecte, însă, după părerea noastră, ar fi important să existe acestea și în afara timpurilor când există alegeri. A existat consens pentru asemenea abordare. Nu am auzit detalii din partea raportorilor despre acest aspect, m-ar interesa, nu trebuie să-mi răspundeți acum în mod direct, însă când vom avea ocazia, mi-aș dori informații. Mulțumesc! Vielen Dank, Michael Mulțumesc, domnule Galer. Watchcan o intervenție foarte scurtă. Vorbesc în numele colegei Claire Moody, care n-a putut fi astăzi aici. Aceasta este o mare parte a legislației europene, cu un număr mare de amendamente prezentate de membri. Evident, nu putem da fonduri pentru eliminarea minelor în Sri Lanka, uh, pentru că nu se, clasifică. clasif- nu se ca- glifică pentru fonduri ICAP. Este un subiect tematic ce trebuie avut în vedere, unul geografic și componenta de răspuns rapid. Ce s-a întâmplat în Donbass ne arată că, din păcate, această activitate de curățare a minelor trebuie să fie uh, avută în vedere uh, în prezent, că e un subiect de actualitate și nu trebuie să lăsăm afară nimic dacă vrem să avem o lume fără mine antipersonal până în 2025. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc! Am încheiat cu lista de intervenții, așa că dau cuvântul reprezentantului Comisiei și Serviciului de Acțiune Externă, Vincent Grimaud. Sunteți alături de noi? Vă rog, aveți cuvântul, domnule Grimaud. de la DigiDevCo. Merci, monsieur le président. Et, et, et merci. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc deputaților care au intervenit. Vreau să mulțumesc comisiei dumneavoastră pentru ce au făcut raportorii, pentru rapiditatea și calitatea acestei munci care astăzi permite această discuție de calitate astfel încât documentul să fie adoptat în Parlament. Vreau să mă refer la propunerea de raport și de amendament, propunere de amendamente. În primul rând vreau să insist asupra faptului că propunerea comisiei este o mare ocazie de a îmbunătăți finanțarea acțiunii externe UE. E o mare oportunitate și pentru consolidarea democrației, de altfel, în ceea ce privește acțiunea noastră externă în special prin mediul integrării Fondului European de Dezvoltare în buget. Ați auzit astăzi reprezentantul președinției romane că e important ca Parlamentul European să continue să-și exercite rolul, pentru că decizia revine Consiliului și Parlamentului European și cred că implicarea Parlamentului e esențială aici. În al doilea rând, preocupările exprimate în ceea ce privește guvernanța acestui instrument, au fost reținute, le-am notat. Vreau să vă reamintesc că cererile numeroase de acte delegate nu par să se justifice. Dacă vrem să avem o implementare flexibilă a instrumentului, există dificultăți instituționale, practice cu toate aceste acte delegate având în vedere și timpul de care e nevoie pentru acest instrument și principiul parteneriatului, ce se aplică și având în vedere și ambițiile și promisiunile comune. Comisia rămâne însă deschisă să continue discuția pentru a îmbunătăți și pentru a se asigura că guvernanța acestui instrument răspunde așteptărilor instanței dumneavoastră și cred că discuția aceasta trebuie să continue săptămâna viitoare pentru a încerca să identificăm elemente de care să ne aducă la un acord. Aș vrea în al treilea rând să mă refer la diferitele ținte avute în vedere. În primul rând, eligibilitatea pentru ajutor public. Uh, Comisia a propus un prag de 92%, mult mai ambițios decât ce avem în prezent în legislația europeană, să ajungem la 95% sau chiar mai mult, ar însemna să dăm de probleme practice în ceea ce privește finanțarea unor cheltuieli. Instrumentul propus va înlocui aproximativ 12 instrumente, nu doar cele de dezvoltare, și acoperă și cooperarea cu țările industrializate, o serie de instrumente de cooperare care nu sunt neapărat uh, eligibile la PD în ceea ce privește uh, securitatea și cred că trebuie să înțelegem că e un instrument esențial pentru dezvoltare. Avem acest prag uh, pentru a gestiona situațiile și pentru a avea flexibilitatea necesară astfel încât să nu avem probleme cu implementarea instrumentului. Pe ansamblu sunt de acord cu comentariul făcut de mai mulți uh, intervenienți, adică au fost propuse anumite valori ținte și trebuie să fim prudenți, să nu îngreunăm prea mult lucrurile, pentru că ne-am putea trezi cu un instrument care se transformă într-o cămașă de forță, ce ne împiedică să uh, implementăm în mod flexibil ajutorul european. Nu cred că merită să vă spun acum în care sunt măsurile, există ținte ambițioase, realiste și în același timp cu caracter juridic uh, obligatoriu. Apoi, în ceea ce privește fondurile alocate, aș vrea să reamintesc poziția Comisiei în ceea ce privește nivelul rezervei necesare. 10 miliarde e mai puțin decât partea din Fed în ceea ce privește rezerva. Deci la un instrument de 90 de miliarde sau o rezervă de 10 miliarde nu e excesiv, zicem noi, ba din potrivă e un nivel minim. Dar sigur o să discutăm modul în care această rezervă este gestionată și rolul diferiților actori. La fel, e important să păstrăm sumele în ceea ce privește pilonul 3 de răspuns rapid, reacție rapidă, care trebuie să includă sume suficiente pentru a face față situațiilor neprevăzute cu care ne putem confrunta în anii viitori. Lecția din cadrul anterior ne-a arătat că n-ai cum să prevezi ce se va întâmpla și de aceea e nevoie să ai o marjă generoasă de manevră. Vă mulțumesc pentru răbdare și în încheiere aș vrea să asist asupra importanței capitolului referitor la investiții și să fac legătura cu discuția pe care ați avut-o astăzi în Comisia DV în cadrul peer review desfășurat de Comitetul OCDE și importanța unui parteneriat consolidat între Comisie, BEI, Ber și alte instituții financiare. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Ana Pires de la Diginia, vă rog. I'd like to also join uh, Vincent uh, in... Mulțumesc, mă alătur și eu lui Vincent pen, și mulțumesc pentru acest raport și pentru atenția acordată vecinătății. Există o serie de elemente în propunerea Comisiei care sunt esențiale în ceea ce privește relația dintre UE și vecinătate și unii dintre coraportori s-au referit de altfel la acest lucru. Pe de o parte, instrumentul oferă uh, Uh, finanțare crescută și sigură, păstrează specificitățile cheie ale relației speciale între UE și vecinătate și uh, la fel și acest element de diferențiere ce ne permite să avem o vecinătate, nu o vecinătate și una sud, ci o vecinătate, o singură vecinătate și Trebuie să păstrăm această flexibilitate pe care o avem în prezent în instrumentul european pentru vecinătate pentru a continua să lucrăm pe o singură vecinătate. Și în al doilea rând, Am auzit mai multe elemente menționate aici cu privire la faptul că ar trebui să fie programabilă această marjă. Avem studii care arată că e nevoie de o flexibilitate mai mare și de resurse suplimentare în caz de criză și să păstrăm în propunere această ofertă a flexibilității suplimentare, în special pentru politica de vecinătate, care este foarte importantă pentru rezolvarea problemelor cu care ne confruntăm. E important să ducem aceste elemente mai departe și două observații scurte în încheiere în ceea ce privește amendamentele specifice și obiectivele specifice ale politicii de vecinătate, cu care suntem de altfel de acord. Trebuie să avem în vedere politica de vecinătate revizuită și să vedem cum putem regăsi acolo faptul că stabilizarea este principala prioritate politică în acest text și un al doilea punct referitor la abordarea pe bază de performanță care reflectă comentariul lui Vincent. Deci aș vrea să vă spun că în ceea ce privește abordarea pe bază de performanță necesită evaluarea multor criterii de ordin calitativ și uh, Ideea unui cadru metodologic adoptat prin acte delegate nu ni se pare o cale eficientă de a atinge obiectivele stabilite cu această rezervă de performanță. Mulțumesc! Mulțumesc, doamne Pires! Din partea Serviciului de Acțiune Externă, Gheor Miller, Marie-Laure de Ber uh, merci à tous. Mulțumesc mult, vă mulțumesc tuturor pentru această dezbatere. La propoziție, euh, donc euh, pour un instrument pour le pentru că euh, ați adus în discuție acest instrument. <clears throat> Aș evidenția patru aspecte. Mai întâi luăm notă cu bucurie de sprijinul exprimat în ceea ce privește propunerea structurală care vizează un instrument global care ar integra specificul politicilor noastre și cele ale Fondului European de Dezvoltare. Sprijinim de asemenea bugetizarea Fedului, care a venit extrem de târziu. Apoi, obiectivul acestei propuneri e acela de a crea un instrument care ar permite un sprijin mai bun pentru obiectivele noastre politice în materie de acțiune externă, de dezvoltare și, sigur, e nevoie să găsim un echilibru între această flexibilitate esențială, unor măsuri reactive și nevoia de a păstra elemente cum ar fi predictibilitatea esențiale atunci când e vorba de cooperare și dezvoltare. De unde și importanța păstrării unei marje de flexibilitate pentru fondurile nealocate din propunere, E într-adevăr un element care merită păstrat. La fel trebuie păstrate <clears throat> sumele rezervate acțiunilor de reacție rapidă și aici aș evidenția dimensiunea politică externă. Rapid. Ehm, un troisième élément concernant les... Apoi, în al treilea rând, obiectivele not de propunerile formulate în materie de obiective sectoriale, dar în același timp un număr prea mare de obiective sectoriale ar prezenta probleme, după cum spunea domnul Görens. Și asta ar putea afecta negativ uh, dialogul nostru atunci când e vorba de obiectivele de cooperare cu statele partenere. Și în final, o ultimă chestiune referitoare la propunerea referitoare la guvernanță. Luăm notă cu interes de propunerea Parlamentului. Însă și aici, să nu uităm, dorim păstrarea unui proces de programare care să ne permită un răspuns mai flexibil introducerea multor acte delegate în acest sens ar putea contraveni acestui obiectiv. Vă mulțumesc! So, thank you. Anyone else from the Commission or External Actions? Uh, mulțumesc. Altcineva de la Comisie sau de la Serviciul pentru Acțiune Externă? Se pare că nu. Cine urmează? Raportorii. Domnule Gerens, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. M-aș referi la patru aspecte relevante. În primul rând, schimbările de climă. Să nu dezbatem suma. Înainte de a lua o, o decizie, aș vrea ca cei de la comisii să ne spună care este situația în legătură cu cele 100 de miliarde promise la COP21 la Paris, reconfirmate la Katowice, de unde vin miliardele astea, cele 100 de miliarde și cum vor fi alocate. Pentru că ce se cheltuiește din aceste 100 de miliarde nu intră în cheltuielile NDICI. Ca să răspund domnului noiser la acele, vis a -vis de acele decent jobs, locuri de muncă decente, avem de ales între două expresii două forme de text. Una care spune că noi trebuie să respectăm standardele Organizației Internaționale a Muncii, sau uh, considerăm că aceste standarde sunt decente și atunci uh, avem un compromis în conformitate cu recomandările și standardele ILO. Apoi, în legătură cu uh, precizările lui, lui Norbert. Avem două instrumente care nu fac parte din NDICI, prin care putem interveni pe plan militar, CFSP și CFSP, care nu, nu ține de NDICI, și acel uh, European Peace Facility, care nu ține de buget. Vedem aici ce se cheltuiește pe aceste filoane distincte pentru a vedea dacă nu cumva instrumentul e prea încărcat cu toate aceste chestiuni vizând securitatea pe plan militar. În al patrulea rând, domnul Tanăc, numai în sală, spunea că prefera o separare între acest instrument și politica de vecinătate, mai sunt și alții care văd lucrurile la fel. Au fost coraportori cu idei similare și în final am ajuns la propunerea pe care v-am prezentat-o. Ceea ce privește guvernanța, actele delegate, încă o dată, noi nu am exagerat, n-am venit cu propuneri excesive aici. Știu însă că la Comisie și în Serviciul de Acțiune Externă se manifestă noi alergii. Domnule Flere, cel mai alergic, când aud de acte delegate, anticorpii încep să intre în fierbere. El tinde să refuze cam orice din acest punct de vedere. Și încă o dată, rog Comisia să se uită în perspectivă la evoluția prerogativelor Parlamentului. Nu am fost la început unde suntem acum, am ajuns la compromisuri care permit confirmarea pas cu pas a prerogativelor Parlamentului European. De aceea sper că și Consiliul va cădea de acord asupra bugetizării petului nu putem spune partenerilor că parlamentele lor trebuie să participe, că Parlamentul European nu are nimic de spus în legătură cu Fondul European de Dezvoltare. Cred că acest instrument e, e cel care ar putea să soluționeze această chestiune și cu asta sper că am răspuns la întrebările formulate. Domnul Preda dorește să intervină? și dumneavoastră. Mai avem 4 minute, 2 minute fiecare și apoi doamna McAven, Cristian. Foarte pe scurt, ca răspuns la întrebarea domnului Galler. Și o să vedeți că, în general, asta e poziția pe care am decis-o. Nu am luat o decizie vis-a-vis -vis de ce spuneai tu, însă ideea noastră a fost să scădem rezerva de la 10 la 7,5 miliarde și să nu introducem prea multă rigiditate pe plan cifric. Pentru că s-ar putea la sfârșit să se regrete propunerea unei alocări unice. Toată lumea a venit cu tot felul de idei, limite clare, restricții. Însă, în ultimă instanță, spun, păi am fi preferat, de fapt, sumele din înainte. Ideea generală e să jucăm această carte a flexibilității și să vedem apoi cum merg lucrurile. Într-o a doua etapă o să trecem la elementele care nu fac obiectul compromisurilor. Domnul Panzeri, doar o precizare. Cred că troveremo sostanzialmente un acord intorno alle questioni che tu hai posto. Cred că trebuie să găsim un acord uh, pe subiectul pe care l-ai menționat în ceea ce privește mai ales legătura dintre democrație și drepturile omului. O precizare. E important să înțelegem că drepturile omului sunt un termometru care ne spune dacă într-o țară există o democrație și ce calitate are această democrație. Pentru că putem avea o țară cu o democrație de formă unde drepturile omului nu sunt respectate. Prin urmare, trebuie să găsim calea corectă pentru a putea răspunde întrebărilor pe care le-ai pus în angajamentele pe care o să ni le luăm cu această mm, conotație politică. Okay, thank you. Mulțumesc, Linda McAven. Suntem la sfârșitul ședinței de astăzi. Aș avea întrebări suplimentare pentru comisie, dar cred că o să le discut în bilateral și cu raportorii. Următoarea întâlnire, 4 martie, 4 jumate, 6 jumate după mea să votăm amendamentele. Stimați colegi, vă mulțumesc și cu aceasta încheiem ședința.